Dragi colegi, uh, vă rugăm să luați loc. Please take your seats. We will start in... Vă rugăm să luați loc ca să putem începe reuniunea. Peste 30 de secunde începem. Ogłaszam wznowienie posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Declar redeschisă sesiunea suspendată pe data de 8 iulie 2010 și urez bun venit tuturor colegilor după pauza de vară. Sunt convins că ne-am odihnit cu toții destul uh, și că după vacanță ne așteaptă lungi săptămâni de muncă. Acum anunțurile președintele. Aș dori să vă atrag atenția asupra cazului lui Sakineh Mohamed Ashtiani, condamnat la pedepsa capitală în Iran, în conformitate cu informațiile de care dispunem uh, noi, pentru că acum de acest, ca, acest caz este acum uh, pe rolul Curții Supreme. Doamna Ashtiani a fost condamnată de asemenea la